înaintate atenția Parlamentului la începutul viitoarei sesiuni plenare. Dacă nu mai sunt și alte comentarii, uh, aș dori să înaintez rezoluțiile adoptate uh, astăzi.